2002 fost respectat, iar uh, amănuntele vor fi menționate în procesul verbal al acestei ședințe. Din partea grupului GUE Engel am primit uh, rugămintea ca domnul Helmut Scholz să-l înlocuiască pe domnul Michael Gustafsson ca membru al delegației uh, adunării parlamentare Europa și America Latină. Dacă nu există obiecții, considerăm că este numit domnul Scholz. Comisia juridică a adoptat uh,